Good afternoon, ladies and gentlemen. I... Bună ziua, doamnelor și domnilor. Îmi cer scuze pentru întârziere. Îl așteptam pe președinte, domnul Baltasare, dar se pare că a, acesta întârzie și pentru a nu mai întârzia și mai mult aș dori să începem. Eu mă numesc Diana Wallis. Am fost raportoare pentru pachetul Roma 2, regulamentul cu privire la obligațiile necontractuale. Audierea din această după masă masă are scopul să acopere o lacună din Roma 2 din momentul în care am discutat acest regulament cu privire la drepturile legate de personalitate și, în special, Uh, defăimarea. Văd că președintele nostru a ajuns, dar voi continua cu prezentarea. Aș spune în acest moment că, pe lângă faptul că am examinat Roma 2, trebuie să fim conștienți în acest moment că Parlamentul examinează revizuirea regulamentului regulamentului Brusel 2, Roma 2, care citează uh, chestiuni transfrontaliere. Roma 2 se referă la legislația care se aplică în cazul acestor dispute transfrontaliere. De vreme ce nu am putut să uh, rezolvăm problema defăimării în Roma 2, dar am considerat că acesta este un subiect la care va trebui să revenim, în special de vreme ce mass media devine din ce în ce mai internațională și editorii și mass media trebuie să știe regimul legal al activităților lor. Însă acest lucru se aplică și persoanelor particulare care uh, scriu pe internet sau care sunt vizate în uh, articole de pe internet. Este un lucru pe care trebuie să-l avem în vedere. Atunci când am finalizat ceea ce credeam că va fi abordarea din Roma 2, am încercat să ajungem la un echilibru care să respecte, pe de o parte, drepturile victimelor sau uh, drepturile autorii plângerilor în funcție de locul în care de reședință. Dar uh, și în ceea ce privește drepturile presei, pentru a ști care vor fi regulamentele aplicabile. Am prezentat Comisiei și Consiliului un raport care credeam că era echilibrat și am început cu locul reclamantului. Am spus că dacă există o incertitudine, atunci putem să trecem în localizarea deciziei editoriale. Însă comisia a decis că totul era prea dificil și întregul subiect a fost eliminat din pachetul Roma 2. Așadar, astăzi iarăși discutăm acest subiect într-o situație în care mass media a devenit chiar mai internaționalizată decât uh, în momentul primei noastre discuții. În statul meu, în Regatul Unit, există titluri în presă unde se spune că uh, există tribunale care sunt folosite pentru un fel de turism de calomnie. Pentru că uh, tribunalele britanice acordă despăgubiri mai mari și astfel reclamanții au un interes să le folosească mai mult. Astfel se creează un dezechilibru și uh, acest lucru trebuie să fie remediat. De asemenea, avem acum în fața noastră un proiect pe care l-am cerut comisiei și anume un studiu. Comisia a cerut un studiu, a comandat un studiu unor experți externi în legătură cu alegerea legislației și rolul legislației în toate statele membre. Am primit astfel un raport care conține și niște idei pentru a continua. S-au atins aceleași concluzii pe care le-am atins și noi ca Parlament, că este, foarte, că este o problemă extrem de complicată să echilibrezi dreptul individului la viața privată și viața de familie cu drepturile unei prese libere. Și de asemenea este dificil să faci o alegere în legătură cu uh, legea care este aplicabilă. Însă, cu, cu toate că recunoaștem că este dificil, se pare că în majoritatea jurisdicțiilor noastre se dă precedență uh, legii care avantajează reclamantul de obicei, col- aceasta este direcția. Însă știm că dezbaterea care va urma va fi dificilă și nu știm care va fi rezultatul ei. Sper că experții pe care i-am invitați, pe care i-am invitat, ne vor spune dacă Regulile de conflict eh, sunt instrumentul oportun sau dacă ar trebui să căutăm un instrument de armonizare care s-ar putea baza pe Carta Drepturilor Fundamentale ca bază a drepturilor individuale care să ne permită să utilizăm legea deciziei editoriale. Poate că este un drum lung, dar, pot, dar este o decizie spre care trebuie să ne îndreptăm. Noi examinăm și problema Bruxelles 1, dacă lăsăm jurisdicțiile în starea în care sunt acum și încercăm să discutăm problema dreptului aplicabil sau dacă avem o uh, abordare mult mai largă și să căutăm o soluție total diferită și poate o soluție care să te, se potrivească nu doar în Europa, ci și în restul lumii. Pentru că problema în mass media internațională este că mass media se extinde mult în afara Europei. Aceasta a fost prezentarea mea. Ar trebui să spun de asemenea că ne pare rău și că raportorul nostru pentru regulamentul Bruxelles 1, domnul Zvivka, nu Eh, poate să fie aici astăzi, nu se simte bine și ar fi dorit mult să participe la această audiere, însă din păcate nu poate fi prezent. Așadar, dacă în afară de cazul în care președintele eh, dorește să adauge ceva, aș începe audierea experților. Mulțumesc foarte mult, doamnă Wallace, pentru această introducere foarte Uh, interesant în acest subiect foarte pasionant care reunește diferite tipuri de legislație, libertatea de informare, dar și protecția vieții private. Acest lucru înseamnă că există multe motive și modalități de a găsi un acord. Aș dori acum să-i dau uh, cuvântul primului expert, domnul William Bennett. Aveți cuvântul. And pardon me, I'll start again. Voi începe din nou. Doamne președinte, stimați membri, mă numesc William Bennett, sunt avocat în Anglia și sunt specializat pe defăimare și legislația vieții private. Eu vreau să vă prezint legislația engleză și în ce măsură vrea să se atingă o, un echilibru între legislația britanică și drepturile omului și, uh, de asemenea, dreptul la reputație contrabalansat cu libertatea de expresie din articolul 10. Tribunalele engleze întotdeauna au încercat să atingă un echilibru între dreptul de exprimare și dreptul la reputație. Însă, de la adoptarea Convenției Europene a Drepturilor Omului, acest lucru a devenit mai presant în tribunalele britanice și majoritatea deciziilor uh, sunt bazate pe o luare în considerare a acestor două drepturi. Eu cred că se atinge un echilibru între aceste două linii. Apărarea principală a unui acuzat, eh, și anume informația publicată care defăimează o persoană sau îi aduce atingere vieții private, este justificarea. Principiul este că un ziar sau un individ un individ poate să publice informații defăimătoare atâta timp cât această informație este adevărată. De aici se pornește. Felul în care se aplică acest lucru în tribunal este că un acuzat, dacă poate să dovedească că uh, plângerea sa este în esență adevărată, nu trebuie să dovedească adevărul literal. Dacă un ziar spune că cineva este necinstit pentru că a făcut X sau Y, ziarul, chiar dacă nu poate să dovedească că persoana a comis actul X sau Y, poate să uh, câștige în tribunal pentru că uh, afirmația că persoana respectivă este necinstită este dovedită de alte fapte. Deci există o anumită marjă. De asemenea, acuzatul nu trebuie să accepte sensul pe care îl dă uh, reclamantul. Și dacă uh, ziarul reușește să convingă tribunalul că un sens este cel corect, atunci poate să scape de orice incriminare. În jurul, până în jurul anului 2000, aceasta a fost uh, principala apărare a mass media. Însă de atunci a fost introdus un alt sistem de apărare uh, care seamănă foarte mult cu datoria sub articolul 10, care seamănă cu libertatea de exprimare și această apărare înseamnă că în esență, un ziar poate să publice informații care sunt neadevărate și nu poate fi ținut responsabil în fața tribunalului dacă poate să dovedească două lucruri. În primul rând, trebuie să se dovedească că informația din articolul respectiv privește o, uh, un subiect de interes public, de exemplu finanțele publice, comportamentul unui ofițer de poliție sau așa mai departe. Uh, dacă poate să dovedească acest lucru, ziarul după aceea trebuie să dovedească că ziaristul care a investigat, care a făcut ancheta și care a scris articolul s-a, com- comportat responsabil. Și se poate examina se pot examina probele adunate de jurnalist, dacă acesta a discutat cu toate sursele posibile și se va pune accentul pe faptul dacă jurnalistul a contactat persoana împotriva căruia se fac aceste acuze pentru a-și putea exprima punctul de vedere. Bineînțeles că trebuie să existe o potrivire între ceea ce uh, se scrie în articol și dovezile descoperite de jurnalist. Dacă dovezile sunt uh, rezonabile, însă articolul merge mai departe decât atât, articolul nu are șanse de succes. așa se poate apăra dreptul de exprimare în Marea Britanie, însă implicațiile pentru articolul 8, dreptul unui individ la propria reputație, sunt grave, pentru că înseamnă că se poate, poate publica un, ziar, un articol într-un ziar care face afirmații foarte grave despre o persoană și persoana respectivă nu poate să își cu, uh, revendice uh, dreptul la reputație. Persoana respectivă va fi exclusă din procesul juridic și persoana respectivă poate să-și vadă reputația pătată datorită acestor informații false. Uh, sub uh, sub pretextul că informațiile erau un interes public și că ziarul a făcut un efort rezonabil. Din acest motiv, tribunalul, atunci când decide să acorde sau nu acest, uh, acest tip de apărare, tribunalul trebuie să găsească un echilibru și să decide dacă interesul public este atât de uh, înalt, încât reputația uh, reclamantului poate să fie uh, atinsă în mod uh, permanent. Persoana respectivă poate să trăiască tot restul vieții cu reputația pătată, fără ca tribunalul să îi dea posibilitatea de a, a își exprima punctul său de vedere. De asemenea, uh, în tradiția noastră suntem împotriva acțiunilor de încetare înainte de proces. Dacă o persoană uh, sim, crede că este uh, defăimată, poate să încerce o acțiune de înce- în încetare, însă este atât de dificil încât, uh, din câte știu eu, nu, nu a existat niciun caz în care să fi avut succes o asemenea acțiune, pentru că uh, reclamantul ar trebui să dovedească în fața tribunalului că va câștiga în cazul unui proces. Însă dacă uh, partea opusă spune că are dovezi pe care le poate prezenta într-un proces, judecătorul nu va acorda o acțiune, acțiune în încetare. Ceea ce ne aduce la o altă temă, că judecătorii și tribunalele nu vor să intervină în procesul editorial. Atitudinea este că dacă un ziar vrea să își asume riscul de a publica materiale defăimătoare, atunci reclamantul, subiectul acestui material, va fi despăgubit în cazul în care câștigă un proces. Judecătorul nu va încerca să oprească publicarea informației. În ceea ce privește despăgubirile, uh, au existat uh, reforme în ultimii ani care au introdus apărarea Renault, despre care am vorbit, unde uh, informația este de interes public și a fost cercetată în mod corespunzător. O altă reformă a fost reducerea nivelului despăgubirilor în jurisdicția generală. Se spune că reclamantul trebuie să fie despăgubit doar pentru uh, acțiunile negative asupra sa. Este un principiu simplu în teorie, dar dificil de aplicat în practică, pentru că cum poți să compensezi victima unei defăimări pentru sentimentele cauzate de către această defăimare? Cum poți să despăgubești o persoană pentru pierderea reputației pe care i-a cauzat-o un articol? Este foarte dificil și nu știu dacă poate să fie numită o știință soluția tribunalelor este să pună un prag superior uh, care se ridică la în jur de 220.000 de lire sterline. Pentru a atinge acest prag, reclamantul va trebui să dovedească că s-a făcut o declarație împotriva sa, uh, echivalentă unei acuze de crimă sau de pedofilie, și că această declarației i-ar fi distrus viața. Cifra de 220.000 de lire sterline a fost luată în referință cu suma maximă de despăgubiri acordată unei persoane în caz de uh, rănire. De exemplu, într-un caz de vătămare corporală, dacă uh, cineva Uh, suferă de paraplegie va putea primi uh, doar în jur de 220.000 de lire sterline. Majoritatea cazurilor de defăimare ajung la uh, despăgubiri mai scăzute, pentru că majoritatea acuzaților uh, sunt uh, dispuși să ajungă la compromisuri. Dacă se ajunge la un proces și dacă reclamantul nu poate să dovedească afirmațiile, atunci acuzat, acuzatul nu va trebui să publice niciun fel de retractare sau scuze. Reclamantul își va atinge scopul spunând că reclamațiile au fost uh, incorrecte și am primit o despăgubire de 50.000 de lire steline, de exemplu, ceea ce înseamnă că reputația mea este restabilită și astfel nu am comis acțiunea de care sunt acuzat. Cu toate acestea, Cu toate că aceasta este o modalitate corectă de aplicare a legii, poate că ați citit în mass media englezească că a existat o campanie pentru reformarea legii media în Anglia. O campanie de către mass media și un cinic ar spune că este în favoarea mass media. Bineînțeles că în majoritatea cazurilor de defăimare, acuzatul este un ziar sau o stație de emisie TV. Și, de exemplu, în cazul Times sau Sun sau în canalului Sky, acestea fac parte din companii multinaționale uriașe. Dacă căutați pe internet, uh, nu veți găsi uh, argumentele opuse care spun că acuzații au nevoie ca reputația lor să fie, uh, reclamanții au și ei nevoie să fie apărați. Reformele propuse nu pot să fie prezentate de către mine în timpul scurt care îmi stă la dispoziție, însă eu spun că este incorrect față de reclamanți. Una dintre sugestii este că dacă un reclamant se plânge, situația de acum este că reclamantul trebuie să dovedească că acuzatul trebuie să uh, dovedească că acuzația este adevărată. Însă, media, mass media spun acum că trebuie să se inverseze sarcina probei și că uh, reclamantul trebuie să dovedească că nu a comis, de exemplu, fraudă. Mi se pare că acest lucru inversează principiul tradițional că ești inocent, ești nevinovat până la dovedirea contrariului. Dat fiind că un ziar a ales să publice un anumit tip de informație, a ales să publice anumite acuzații, este alegerea sa să publice aceste informații și este uh, responsabilitatea sa să dovedească că uh, uh, ceea ce s-a publicat a fost adevărat. De asemenea, se cere ca apărarea uh, mass media să fie relaxată. Însă mi se pare dificil să se facă acest lucru. Nu Trebuie să uh, susținem mai degrabă drepturile ziarelor decât drepturile unei victime potențiale. Ziarele trebuie să uh, se asigure că informația este corectă înainte de a o publica. De asemenea, există o campanie bazată pe faptul că modalitatea englezească de aplicare a legii defăimării a fost criticată în Statele Unite. Unii din mass media au spus chiar că le este rușine să fie britanici, datorită criticilor venite din Statele Unite. Însă trebuie să ne amintim că punctele de pornire au fost foarte diferite în Statele Unite. Constituția americană dă un drept, acordă un drept absolut de libertate de exprimare. Nu se recunoaște dreptul la reputația unui individ. Dar nu doar în Anglia, ci și în toate jurisdicțiile care subscriu la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, există acest echilibru între libertatea de exprimare. Libertatea de exprimare nu este doar o lovitură de ciocan, trebuie să fie echilibrată cu drepturile uh, dreptul la re, propria reputație. Și nu este vorba doar de Anglia. Din acest punct de vedere, odată ce uh, dacă se arată cu degetul din Statele Unite spre uh, Anglia, atunci uh, același lege s-ar putea îndrepta și către ceilalți membri ai Uniunii Europene. Acestea fiind spuse, au existat deja reforme semnificative în favoarea acuzaților în ultimii 50 de ani. Datorită introducerea apărării Reynolds și a despăgubirilor, pentru că înainte aceste despăgubiri erau nelimitate. Ceea ce pare și mai controversat este schimbarea regimului, astfel încât persoanele particulare fără fonduri au posibilitatea să aibă acces la justiție mai uh, privilegiat. Este vorba despre așa numitele conditional free agree- fee agreement. Până în anii 90 nu exista o asemenea prevedere, deci uh, doar cei bogați își puteau permite să dea în judecată un ziar. Introducerea acestor acorduri CFA a schimbat lucrurile pentru că odată că legea acum era în beneficiul reclamantului. Reclamantul putea să aibă cel puțin acces la justiție și să încerce să își dovedească nevinovăția. Până atunci, doar cei foarte bogați se puteau bucura de acest privilegiu. Acest lucru a dus la probleme în jurisdicția engleză, pentru că modalitatea de a ajunge la acest lucru este că avocatul poate să um, um ia o taxă de până la 100% în caz de uh, câștigare a procesului. S-a introdus un alt aspect, adică asigurarea post factum, unde uh, un reclamant poate să intenteze o acțiune în justiție fără risc, pentru că asigurarea va plăti în cazul unei uh, pierderi. Ceea ce a dus la un efect nedorit, pentru că orice reclamant care are și un acord CFA și are și o poliță de asigurare, în cazul în care pierde procesul și uh, se gândește că este mai bine să uh, ajungă la o înțelegere cu acuzatul și să Uh, ajunge la, ajunge la o concluzie non-judicială. Însă dacă acuzația era adevărată, niciunul dintre noi nu beneficiază în urma unei asemenea soluții. Guvernul și sistemul judiciar se confruntă cu această problemă și probabil că acest sistem va fi reformat în următorul an Uh, ca urmare a unei uh, reforme comprehensive de către domnul ministru Jackson. La sua interes... Mulțumesc, domnului Bennett, pentru această prezentare extrem de interesantă și de amplă. a prezentat foarte bine modul în care se operează cu această problemă în Marea Britanie. L-aș invita acum pe Michael Helner de la Universitatea din Uppsala să ni se adreseze. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Pentru mine este o plăcere să mă adresez Parlamentului European, că am fost invitat de către această comisie să vă vorbesc. Aș dori să-mi cer scuze. Nu vorbesc uh, limba uh, gloriei uh, istorice a suedezilor și a eroilor, dar uh, în momentul în care am fost invitat aici, uh, nu m-am gândit că ar fi existat interpretare din suedeză și am pregătit uh, ca atare discursul în limba engleză. Am fost invitat să vorbesc despre particularitatea problematicii în Suedia și le cunosc foarte bine aceste probleme pentru că am fost membru al delegației uh, suedeze când s-a negociat adoptarea acestui regulament, dar trebuie să vă spun cu toată claritatea că aici vă vorbesc de pe poziția uh, unui universitar și nu reprezint în niciun fel punctul de vedere al guvernului suedez care este situația din Suedia. Cam toate aceste domenii uh, țin de uh, drepturi care decurg din Constituție. Asta are rațiuni istorice din lupta din secolul al XVIII-lea pentru putere între rege și parlament. Iar primul uh, act constituțional care a fost adoptat pentru a apăra libertatea presei și uh, după aceea și pentru libertatea uh, presei scrise datează din 1766. Astăzi avem practic două acte constituționale privind libertatea presei, cel din 1949 și cel privind libertatea de expresie din 1991 toate aspectele legate de libertatea presei, libertatea de expresie a ziarelor, libertatea de expresie a persoanelor, uh, se bazează deci pe aceste documente. Și tot ceea ce uh, implică uh, respectarea altor prevederi decât cele pe care noi le considerăm uh, constituționale um, nu pot fi aduse în discuție. Totul este, deci, uh, înscris în aceste acte constituționale. Legislația suedeză încearcă evident, să creeze un echilibru între dreptul la viață privată și dreptul la expresie, inclusiv uh, libertatea de exprimare a presei. Și există și uh, rațiuni istorice în ce privește uh, protejarea sferei private, aceste preocupări sunt mai noi. Am spus deja că aceste drepturi sunt garantate prin Constituție. O particularitate constă în faptul că un jurnalist care este acuzat de defăimare nu poate fi adus el personal în fața instanței dacă există un superior care a avut responsabilități în publicarea respectivelor afirmații și de obicei există asemenea uh, superiori uh, care au avut un cuvânt de spus în legătură cu aprobarea dată pentru publicare, aceia pot fi trași la răspundere. O altă particularitate a legislației suedeze constă în foarte stricta protecție a confidențialității surselor. Doar în cazuri foarte grave, când este vorba despre lezarea intereselor vitale ale țării, crimă organizată, activități de spionaj îndreptate împotriva țării, poți fi obligat să îți dezvăluiești sursele. În rest, în calitate de jurnalist, ai dreptul să păstrezi secrete sursele. În ce privește dreptul la replică în legislația suedeză, asta nu presupune că ziarele din Suedia nu acordă niciodată dreptul la replică. De multe ori fac acest lucru, dar nu sunt uh, obligate prin lege să facă acest lucru. Nu există, de asemenea, nici un fel de posibilitate de acțiune în încetare. Există câteva demersuri de genul acesta împotriva unor ziare care au uh, fost foarte critice, de pildă, la adresa uh, regimului nazist. Iar uh, acum, în legătură cu imaginea proiectată, poate că sunt unele probleme de formatare. Faptul că Suedia, în general, Uh, nu se recurge la uh, instanțele de judecată în aceste probleme, este din nou o particularitate. Sigur că dumneavoastră nu sunteți cu toții profesori în lege, uh, legislație internațională, dreptul privat. Dar tatăl acest Uh, de acestui drept privat a fost un profesor german, Carl Friedrich von Sogini, care a pus bazele acestui drept și el a scris despre uh, acest domeniu el spunea că mult prea multe uh, prevederi legale și uh, obligativități uh, mai degrabă împiedică uh, actul juridic. Aș spune că în uh, acest domeniu foarte sensibil protejat de către Constituția suedeză există puțină disponibilitate să se ajungă în fața judecătorului. În momentul în care tratatul de la Lisabona a fost adoptat, s-a adoptat și baza legală pentru uh, o declarație pe marginea acestui tratat, specificându-se că toate măsurile luate pe această bază nu trebuie să uh, împiedice niciun stat membru să garanteze libertatea presei, libertatea de expresie și dreptul persoanei la viață privată. Și uh, aș spune că mm, noi ne-am consultat înainte de a începe aceste negocieri. A existat foarte puțină opoziție. Unul din elementele uh, care uh, ne-au creat uh, preocupări au fost legate de ceea ce dorim să obținem, care să fie obiectul de aplicare. Și trecând acum, punându-mi pălăria de universitar, îmi spune că există unele probleme, pentru că obiectivul principal a fost să creăm garanția că o instanță suedeză va putea întotdeauna să se bazeze pe o legislație suedeză. Ar avea un impact mediatic uriaș ziua în care uh, am avea uh, un uh, caz în fața instanței în care să ne bazăm pe regulamentul uh, Roma 2. Iar dacă ar exista un asemenea caz, ceea ce nu ar fi deloc de dorit din punct de vedere politic, uh, pentru că ar însemna că uh, facem, recurgem la o legislație străină, nu recurgem la garanțiile constituționale suedeze. E bine, ar apărea probleme. Iarăși, uh, din alte motive, de ce acest regulament nu este neapărat o soluție atât de bună? excluderea din acest uh, domeniu de aplicare nu va împiedica alte instanțe să recurgă la el și eventual ar trebui hotărârile să fie uh, aplicate și la noi conform uh, acestor reglementări comunitare. Dar e foarte greu, pe de altă parte, să excluzi, să excludem diverse aspecte din aplicare violarea sferei private, de făimarea uh, nu uh, ar apăra neapărat grupurile etnice. Teoretizez puțin. Nu ar acoperi defăimarea persoanelor publice și instituțiile, deși în unele țări este o infracțiune să defăimezi o instituție de stat, și se pare că nu ar uh, acoperi nici aspectele de defăimare economică a unor companii. Cred că articolul 6 are totuși niște reglementări în acest sens în ce privește o um, concurență loială. Parlamentul are o propunere și acum simplific puțin această propunere pentru că ea era foarte detaliată. A vorbit despre legislația care se referă la activitatea unor ziare, a unor website-uri Uh, au existat reclamații împotriva unor ziare sau uh, a afirmațiilor apărute pe un website. Ei bine, în legătură cu propunerile de rezolvare a unor asemenea cazuri, există de pildă uh, exemplul unor posturi de radio din Suedia care transmit emisiuni spre state în care există un regim dictatorial, cum este de pildă Belarusul. Și există acum și emisiuni de radio care se difuzează prin internet și care sunt realizate de grupuri de imigranți din diaspora, mai ales refugiați politici care își realizează propriile emisiuni și pe care se difuzează și pot fi captate inclusiv în state în care există regimuri dictatoriale și ca atare ele violează, să spunem, legislația din statele acelea, dar uh, noi nu uh, putem fi uh, aduși în fața instanței pentru că aceste emisiuni se realizează în Suedia. Aș spune că noi în Suedia nu avem neapărat o problemă cu uh, aceste aspecte, pentru că există oricum în reglementările Roma 2 anumite prevederi care ne permit să aplicăm legislația suedeză. Și articolul 16 este din acest punct de vedere deosebit de uh, grăitor, pentru că această legislație obligatorie internațională Ehm, poate se poate recurge la ea indiferent care este legea aplicabilă în speța ehm, cu care ne confruntăm. Care ar putea deci să fie o problemă pentru Suedia? Problema suedeză este că, din punct de vedere politic, nu pot să fi niciodată sigur cum vor proceda judecătorii. Cel puțin Într-un caz uh, uh, de defăimare, uh, s-a aplicat practic o legislație norvegiană. Și aici s-a creat puțină vâlvă și au existat proteste din partea politicienilor și a mass media. Ce încercăm noi să obținem prin negocieri și mi-amintesc de o reuniune pe care am avut-o, am încercat să apăr, dar fără succes, poziția suedeză, ne-am dorit să existe niște prevederi mult mai explicite, să fie mult mai sigur că, de pildă, această reglementare din articolul 16 ar putea să Uh, acopere și uh, drepturi care sunt protejate prin Constituție în acest domeniu. Aceasta este perspectiva unui profesor de drept la universitate. Oricum, uh, m-am axat pe ceea ce poate constitui în mod evident o problemă, dar Experiența ă, m-a învățat că unele reglementări comunitare creează, să spunem, situații mai puțin elegante pentru unul sau altul din statele membre. Și dacă îmi dați voie să ă, ajung la o concluzie finală, aș spune că poziția Suediei nu s-a schimbat esențial, ne bazăm în continuare pe aceste acte constituționale care reglementează destul de minuțios problematica, dar sigur există posibilități de schimbare. Uh, nu este însă dorința noastră să producem multe schimbări și la toate negocierile la care vom participa probabil că vom încerca să ne menținem acest punct de vedere. M-am consultat uh, și cu alți colegi, m-am consultat și cu reprezentanții ai Parlamentului nostru. Uh, în clipa de față ne situăm pe aceeași poziție pe care ne situam și cu câțiva ani în urmă. Mulțumesc! Mulțumesc domnului profesor Helner care a am descris o situație specifică Suediei. A fost o prezentare putentă științifică. Situația mi se pare a fi mult mai complexă decât mi-am imaginat, pentru că am citit un roman al unui autor suedez și era vorba despre un jurnalist care a fost condamnat pentru defăimare uh, dar îi dau acum domnului Gerhard Wagner cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și pentru invitația adresată și pentru șansa de a mă adresa dumneavoastră. Și aș vrea să mă refer aici la dreptul uh, coliziunilor și uh, dreptului procesual în ce privește dreptul, uh, drepturile persoanei. Uh, Aș, vrea, aș putea să vă vorbesc mult și despre dreptul material din Germania, dar nu voi face acest lucru decât uh, foarte pe scurt la final. Doamna Wallis a prezentat în mare uh, sfera de fapt. Practic, în ultimul minut încălcările dreptului persoanei au fost într-un fel excluse din proiectul pentru regulamentul Roma 2. Asta din punct de vedere german nu a fost deloc surprinzător, pentru că și în țara noastră, de fiecare dată când guvernul și parlamentul au încercat să reglementeze legal uh, tot ce ține de uh, încălcarea drepturilor persoanei, asta a dat naștere la mari dispute, pentru că în dreptul material există opinii extrem de uh, diverse și sub influența diverselor grupuri de interese nu s-a ajuns niciodată la un numitor comun. Făcând abstracție de acest argument tip public choice, există însă și argumente obiective uh, care fac o reglementare dificilă. Iar colegul nostru Benet deja uh, a vorbit despre asta. Este vorba de două interese fundamentale. Interesele legate de dreptul persoanei, al uh, persoanei afectate și, pe de altă parte, conflictul în care pot intra aceste drepturi cu uh, dreptul de liberă expresie al mass media. Aceasta este deja o perspectivă privind uh, coliziunile legislative și poate că uh, la noi uh, fenomenul este mai frapant decât în alte state membre din Uniunea Europeană, pentru că nu există, de fapt, um, o viziune unitară despre libertatea presei și protecția persoanei. S-a încercat, evident, elaborarea unui cadru legal uh, armonizat în interiorul Uniunii Europene în ce privește acest tip de conflict legal, dar încă nu avem uh, o bază legală consolidată, ci uh, o legislație care reflectă diferențele naționale. Tocmai asta creează asemenea dificultăți la nivelul uh, fiecărei instanțe naționale care se ocupă cu asemenea probleme și, bineînțeles, și pe plan comunitar, pentru că nu există, cum spuneam, o soluție unică. Acesta este background-ul și atunci ne putem întreba uh, care sunt consecințele unei asemenea legislații conflictuale. Și consecințele constau după părerea mea, în primul rând, în faptul că atunci când este vorba despre produse de presă transfrontaliere care sunt adresate altor state, programe TV care pot fi recepționate în alte state, dar și material care este difuzat prin internet, pot să existe posibile elemente de tangență și de um, uh, încălcare a unei multitudini de legislații și fiecare stat poate cu o oarecare legitimitate să aibă pretenție de reglementare a respectivei probleme. Deci este cu totul altfel decât în cazul unor accidente de circulație, de pildă, în care doar un stat sau cel mult două state sunt implicate. Aici practic potențial toate statele membre pot să fie afectate și ca atare pot să ridice protenții legitime de rezolvare. Dacă într-o asemenea situație principiul din articolul 4 al regulamentului Roma 2 ar determina locul în care s-a produs afectarea acestor drepturi, deci eh, legea aplicabilă ar fi respectivei țări, pe de altă parte, acum ar putea exista în aceste eh, produse transfrontaliere eh, posibilitatea de a opta pentru, statul, pentru legislația statului care din punct de vedere al eh, persoanei sau instituției mediatice reclamate ar fi cea mai convenabilă. Și există pericolul acum însă ca să nu uh, se poată opta, ci din potrivă controlul să fie exercitat de cea mai severă dintre legislațiile care reglementează aceste lucruri. Articolul 5, uh, aliniatul 3 din reglementarea Bruxelles 1 ar putea să uh, reclame acest lucru, pentru că acolo unde se produce un prejudiciu, uh, statul respectiv poate să uh, înainteze o reclamație. Și aici există un caz și împotriva Press Alliance, Cheville împotriva Press Alliance și uh, acum s-a decis că nu se putea lua o hotărâre în legătură cu integralitatea prejudiciului produs, ci uh, doar Uh, uh, conform prejudiciului care s-a produs la locul faptei, la locul acțiunii, uh, acolo unde există sediul instituției mediatice sau redacției în care s-a luat decizia privind respectiva publicație. Deci, aceasta este situația de la care plecăm încercat o soluție de balansare a acestor probleme în cadrul regulamentului Bruxelles 1 și trebuie să ne gândim ce putem pe fundalul acestei soluții procesuale să constituie uh, o echilibrare vis-a-vis -vis de uh, această hotărâre pronunțată de Curtea Europeană de Justiție vis-a-vis -vis de Bruxelles 1. Și ar exista trei soluții. Două dintre ele încearcă să reducă numărul uh, de acțiune ale acelei respective instituții mediatice din uh, câte state uh, au putut să fie prejudiciate la unul singur și să fie locul în care instituția își are sediul sau uh, locul în care se află redacția care a realizat acel produs mediatic. Alternativa ar fi să răsturnăm perspectiva și să legăm uh, procesul de uh, reședința sau domiciliul stabil al persoanei prejudiciate și deci nu de uh, locul în care activează redacția. Cealaltă posibilitate ar ține seamă de principiul mozaicului sau de un puzzle. Legea aplicabilă s-ar compune din diversele legislații în care respectivul mijloc de informare se propagă. Deci, în principiu, decizia, hotărârea pronunțată în cazul Sheville s-ar uh, transfera în uh, dreptul de uh, coliziune în legislația conflictuală. Și nu s-ar mai decide în legătură cu prejudiciul pe propriul teritoriu, ci în respectiva speță s-ar cumula prejudiciile care au fost produse în, pe plan local în mai multe state. Ei bine, aș vrea să vă spun și părerea mea în legătură cu aceste trei posibilități de soluție. Primele două, am spus deja, au ca element comun că ele încearcă să definească un loc al acțiunii. Ne punem întrebarea dacă este corect să definim un asemenea loc, pentru ca după aceea să devină aplicabilă o singură legislație, fie cea în care Institutul Mediatic își are sediul, fie uh, reședința persoanei prejudiciate eu cred că această soluție poate creează o anumită atmosferă de siguranță legislativă, constituie un avantaj din acest punct de vedere, dar există pentru părțile implicate posibilitatea să manipulez puțin strategic lucrurile, pentru că este de presupus în cazul acesta că instituția mediatică își alege principala zonă de difuzare a propriului produs în funcție de uh, prevederile legale din respectiva țară, astfel încât ele să fie cât mai convenabile respective instituții. Dar poate că este puțin trasă de păr această interpretare decisiv, mi s-ar părea că un prejudiciu care s-a produs în întreaga Europa uh, n-ar trebui, de fapt, să fie evaluat doar conform legislației unui stat membru. Să luăm exemplul, de pildă, că un ziar publicat în Regatul Unit al Marii Britanii uh, acuză o actriță italiană, o calomniază. E bine, conform standardelor care, din punct de vedere al legislației britanice, sunt acceptabile și tocmai ni s-a explicat care sunt uh, aceste uh, standarde. Să spunem că publicarea acestui articol ar fi acceptabilă în Marea Britanie. Pe de altă parte, intervenția în sfera privată a respectivei actrițe am putea presupune că nu ar fi fost permis conform legislației italiene. Acum trebuie să ne punem întrebarea dacă prejudiciul care s-a produs în Italia privind bunul renume al acestei persoane uh, nu ar trebui să fie judecat conform legislației din această țară, deși persoana afectată este acolo, invers. Dacă ne gândim la uh, domiciliul stabil al persoanei prejudiciate, atunci ar trebui să fie aplicabilă exclusiv legislația italiană și instanțele italienești ar trebui să decidă dacă publicarea acestui articol care a avut loc în Marea Britanie este permis sau nu este permis. Și este uh, o chestiune relevantă um, uh, pentru că ne putem întreba dacă din acest punct de vedere, ar fi fost uh, permis să publici un asemenea articol acolo? Fiindcă în legătură cu asemenea situații, multe state naționale, practic, uh, încearcă să se protejeze. Pentru a evita dezavantajele care reies din cele două variante descrise de mine până acum, eu cred că ideal ar fi să apelăm la soluția mozaic. Deci, nu poate într-o măsură nelimitată, dar astfel încât instanțele din statele în care s-au uh, produs prejudiciile să poată să decidă, chiar dacă este vorba de mai multe state, doar despre um, prejudiciul adus în fiecare stat, dar ca după aceea uh, instanțele din uh, localitatea în care și are sediul Institutul Mediatic să aplice concluziile hotărârilor luate în statele membre. Asta ar avea ca urmare că instanțele din localitatea în care acționează institutul mediatic ar avea competențe numai dacă nu s-ar duce la îndeplinire hotărârile judecătorești și uh, ar trebui să uh, oblige institutul mediatic la drept la replică și la eventuale uh, acordări de daune morale. Prin jurisprudența Curții Europene de Justiție s-au făcut deja anumite demersuri în acest sens, dar trebuie să tragem și consecințele privind dreptul de coliziune, astfel încât să se găsească o soluție echilibrată o asemenea soluție ar da satisfacție diverselor puncte de vedere care există în diferitele state membre ale Uniunii Europene, fără a se uh, deschide acea portiță secretă a dreptului uh, coliziunilor și, pe de altă parte, s-ar crea uh, un echilibru între drepturile persoanei și libertatea de expresie a presei. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Cred că ne-ați explicat foarte bine ceea ce a încercat să facă Parlamentul în momentul în care au fost elaborate idei referitoare la regulamentul Roma 2. Mulțumesc foarte mult! Ajungem acum la domnul uh, Hemi. Mulțumesc, domnul președinte. Doamnelor și domnilor deputați, mi s-a cerut astăzi să intervin sau să particip la această dezbatere referitoare la introducerea uh, dreptului personalității și a obligațiilor necontractuale care ar putea rezulta la, din, în urma unui atac la viața privată. Dacă îmi permiteți, mai întâi aș dori să vă explic mai întâi cum stau lucrurile în dreptul material francez și apoi mă voi referi la uh, prevederile internaționale care ar putea fi utile pentru o abordare mai generală în cadrul acestui subiect și în cadrul regulamentului Roma 2. Aș dori să vă amintesc, cu siguranță știți deja acest lucru, uh, știți că juriștii uh, iubesc foarte mult definițiile, iar în uh, legislația franceză, drepturile persoanei sunt drepturile inerente oricărei ființei umane, care aparțin oricărei persoane fizice, deci drepturi înnăscute și inalienabile, pentru a proteja interesele sale primordiale. Uh, Bineînțeles, cu această definiție nu am clarificat toate lucrurile, deci trebuie să știm că în franceză, în legislația franceză, înțelegem prin aceasta dreptul la viață, dreptul la integritatea fizică, la respectarea vieții private sau dreptul la imagine, precum și dreptul la confidențialitate. Și în drept intern, francez intern, mai multe prevederi sancționează atacurile la viața privată și la dreptul la personalitate atât pe plan civil cât și pe plan penal. Bineînțeles, n-am să intru în detaliul textelor legale, însă aș preciza, așa cum au făcut și oratorii precedenți, faptul că dreptul personalității și mai ales dreptul la viață privată reprezintă drepturi care sunt respectate, garantate prin Constituție având în vedere că Consiliul Constituțional francez a considerat că, în virtutea articolului 2 al Declarației uh, Drepturilor Omului și uh, Cetățenilor, uh, din care face parte și blocul acesta de prevederi din Constituție, ei bine, scopul oricărei asocieri politice este de a păstra drepturile imprescriptibile ale persoanei. Iar printre aceste drepturi figurează și libertățile enumerate în acest articol și anume respectarea drept, dreptului la viața privată. În jurisprudența franceză avem aceleași probleme ca și în Germania, în Suedia, în Marea Britanie și anume că e nevoie de o conciliere echilibrată între protecția dreptului la personalitate și respectarea vieții private pe de o parte și libertatea de exprimare și de informare pe de altă parte. Curtea de Casație a avut astfel posibilitatea să amintească faptul că dreptul la respectarea vieții private și la libertatea de expresie, având în vedere articolele 8 și 10 ale Convenției Europene și articolului 9 al Codului Civil, au o valoare normativă identică. Așa cum a spus și profesorul Wagner, este foarte greu să stabilești o ierarhie între aceste drepturi, care este cel mai important. De aceea există o obligație pentru judecător de a căuta acel echilibru și, în cazul în care se impune, să privilegieze soluția cea mai uh, favorabilă intereselor legitime ale persoanei lezate. Deci e vorba de o legitimitate care trebuie să fie luată în considerare. Asta în ceea ce privește libertatea de exprimare. Acum, în ceea ce privește libertatea de informare, uh, se caută de asemenea un echilibru între această libertate și dreptul pe care îl are fiecare cetățean de a avea uh, viața privată uh, respectată. Apoi, în ceea ce privește defăimarea, foarte pe scurt, în dreptul uh, francez intern, trebuie să vă spun că acest concept este definit și sancționat printr-o lege foarte veche, din 29 iulie 1881, referitoare la libertatea presei o lege cu conotație politică puternică. Bineînțeles, aceasta a evoluat, legiuitorul a modificat-o, iar definiția franceză a defăimării este următoarea. Orice afirmație sau orice uh, acuză care aduce o atingere onoarei persoanei sau corpului uh, instituțional Uh, căruia îi se impută astfel de fapte. De asemenea, aș dori să precizez că există și sancțiuni care sunt prevăzute în lege, sancțiuni mai stricte și mai severe în momentul în care defăimarea se adresează unui grup de determinat. Deci, ținem seama, spre exemplu, de acest aspect. Dacă un grup ar putea fi defăimat din considerente rasiale, ra- sexuale și așa mai departe. Iată deci o prezentare foarte scurtă a uh, acestor uh, prevederi și aș dori să insist acum asupra uh, unor alte uh, prevederi din legislația franceză. De infracțiunea în, în legis, la legislația presei, în funcție de terminologia noastră, se clasează în categoria infracțiunilor complexe și anume acestea pot fi plurilocalizate în spațiu. Mai precis, trebuie să știți că um, elementele care constituie astfel de infracțiuni, deci unde s-a produs uh, faptul respectiv sau unde a avut loc dauna, pot fi localizate în, pe teritoriul a două sau a mai multe state. Complexitatea unei astfel de infracțiuni, din punct de vedere al localizării, pune probleme în momentul în care există o disociere simplă, și anume, elementul care a generat defăimarea în statul A și dauna provocată în statul B sau disocieri multiple, mai multe fapte care au generat dauna în mai multe state diferite și o daună care a fost localizată pe teritoriul altor state mai multe alte state. Deci dificultatea este de a găsi acel criteriu pertinent care să ne permită să găsim legea aplicabilă în astfel de situații. Și domnul Wagner ne-a explicat care sunt astfel de dificultăți. Cum anume am putea să uh, aplicăm o legislație în funcție fie de locul unde s-a produs uh, dauna, unde s-a produs uh, actul respectiv, fie uh, locul în care a avut loc dauna sau prejudiciul respectiv. În general, Curtea de Casație franceză are poziția următoare în cazul acestor infracțiuni uh, multiple, complexe. Și anume, legea aplicabilă este aceea a statului în care uh, infracțiunea a avut loc și precizează de asemenea că în acest sens se referă atât la factorul care a generat prejudiciul, cât și la modul de realizare concretă a acestui prejudiciu. Deci, legea aplicabilă este cea a locului în care acest prejudiciu a fost realizat sau uh, în uh, locul în care, în care dauna s-a repercutat. Bineînțeles, mai există și factorul de, și principiul de proximitate. Și Curtea de Apel a preferat să aplice legea țării care prezintă legăturile cele mai strânse cu acea daună produsă. Deci, un fascicol de indicii pentru a determina care este legătura cea mai strânsă și, în consecință, legea care poate fi aplicată în funcție de daunele respective. Aceasta era poziția inițială, însă a existat o evoluție, evoluție care încă nu s-a terminat, pentru că recent, în 2007, Curtea de Casație uh, a atribuit o nouă funcție acestui principiu de proximitate, amintind în același timp care era definiția pe care o puteam considera încă de la bun început, și anume legea aplicabilă este unde a avut lockdown respectivă și care poate fi interpretată atât acolo factorul legea unde, pe teritoriul statului unde a avut loc factorul generator sau unde s-a repercutat dauna. De, de asemenea, s-a introdus și ideea de a produce o daună sau un prejudiciu uh, ca un fapt al uh, întâmplării, neintențional. Și astfel, în cazul acestor infracțiuni complexe, putem, din punct de vedere al Curții de Casație franceză, să le atribuim o funcție nu numai de departajare, ci de localizare, care, în plus de aceasta, este uh, localizatoare pentru că se pleacă de la ideea unde a avut loc fapta care a generat dauna și prejudiciul. Dar, încă o dată, insist asupra faptului că uh, jurisprudența încă nu este definitivă, nu este încă fixată în acest domeniu. Apoi, în domeniul mai specific al infracțiunilor complexe în materie de presă și de faimare, poziția franceză poate fi ilustrată de către dosarele celebre Romy Schneider și Caroline de Monaco. Bineînțeles, acestea datează de ceva vreme. Ce am învățat din acestea este că uh, de câte ori există o atingere la intimitatea vieții private prin presă, atunci editarea și difuzarea uh, publicației respective sunt considerate ambele ca fiind acte care generează responsabilitate civilă, iar difuzarea este actul esențial al modului în care s-a realizat această daună. Deci, în funcție de jurisprudența franceză, plecând de la unghiul uh, legislației aplicabile, uh, Uh, s-a determinat faptul că legislația franceză este competentă pe fond în momentul în care dauna pentru care se cere o despăgubire s-a realizat în Franța. Deci, atâtea legi vor fi aplicabile pe câte locuri Uh, um, în care a existat acel factor generator de, uh, de, de daune. Deci, judecătorii francezi nu pot fi competenți decât pentru daunele și prejudiciile aduse în Franța, pe teritoriul francez. Acum aș dori să insist asupra dificultăților legate de ciberinfracțiuni uh, datorită utilizării internetului. Și aș dori să amintesc sentința Tribunalului din Paris pe 20 noiembrie 2000 în dosarul Yahoo două asociații franceze, și anume Lupta, Liga împotriva rasismului și antisemitismului și Uniunea Studenților Evrei din Franța, au solicitat din partea primului președinte a tribunalului uh, din Paris să uh, ceară soci- firmei Yahoo să interzică în Franța in, uh, celor internauților accesul la paginile yahoo.com unde se puteau cumpăra obiecte uh, uh, naziste uh, se puteau cumpăra la licitație. Dificultatea consista în faptul că Yahoo era înregistrat în California și informațiile conținute pe aceste pagini internet erau protejate de către prevederile primului amendament uh, deci cel referitor la libertatea de exprimare al Constituției Federale ale Statelor Unite ale Americii. Dar în Franța, aceleași informații erau sancționate din punct de vedere penal ca fiind o incitare la una ură rasială. Ce a făcut judecătorul francez? A cerut din partea experților un aviz pentru a vedea dacă se poate filtra accesul la aceste pagini litigioase și atunci s-a asigurat de faptul că un, o astfel de filtrare tehnică putea să fie eficientă în jur de 80%. Și deci a condamnat uh, firma Yahoo să instaureze acest filtru și nu s-a interzis peste tot în lume, ci doar în Franța. Iar în final, procesul acesta de filtrare nu a fost pus în aplicare pentru că firma Yahoo a preferat să retragă de pe site acele pagini. De ce insist asupra acestui uh, dosar? Pentru că acesta ilustrează, din punctul meu de vedere, dificultățile pe care le prezintă acele uh, aplicări extrato- teritoriale, în momentul unei legi, uh, în momentul în care vorbim de un spațiu virtual. Bineînțeles, această uh, decizie franceză, sentință franceză, a fost criticată în Statele Unite, mai întâi pentru că contravine primului amendament din Constituția Americană și, în plus de aceasta, ar fi fost contrar unui fel de filozofie a internetului, care, de fapt, pledează împotriva unei uh, compartimentări a rețelei. Și deci, acest lucru ne invite să um, analizăm și să vedem dacă, într-adevăr, criteriile acestea de um, conectare între o infracțiune și o legislație sunt, într-adevăr, pertinente. În alte uh, cazuri s-au utilizat alte criterii, și anume focalizare sau țintire. Uh, spre exemplu, dacă o activitate ilegală era țintită către un public determinat și dacă acest lucru se făcea în mod intenționat. Astfel, focalizarea ar putea să se stabilească în funcție de limba utilizată, de conținutul publicităților care se afișează pe astfel de pagini, ca în dosarul Yahoo. O altă posibilitate ar fi să căutăm responsabilitatea Uh, lanțului intermediarilor, pentru a putea localiza acel litigiu și pentru a putea localiza unde anume a avut loc uh, prejudiciul. Spre exemplu, cei care găzduiesc site-uri internet sau eventual furnizorii de acces la internet. Iar în Franța există o lege din data de 21 iunie 2004 în ce privește încrederea în economia digitală, prevede astfel posibilitatea de a angaja răspunderea civilă a prestatarilor de servicii, dar cu o condiție, ca aceștia să fi fost la curent de caracterul ilicit al activităților sau informațiilor de pe uh, acele site-uri și, în plus de aceasta, că aceștia uh, nu au acționat imediat în mod prompt pentru a retrage uh, conținutul acelor pagini, conținutul ilicit al acelor pagini. Apoi, aș fi vrut să mă refer și la alt, să mă refer și la alt aspect și anume anumite prevederi specifice care ar putea fi integrate în uh, reglementările viitoare referitor la respectarea vieții private. Dificultăți Cred că sunt de două tipuri, dificultățile exogene și dificultățile endogene. În ceea ce privește prima categorie, dificultăți exogene, aș dori să vă atrag atenția asupra dificultăților pe, cu care ne-am confruntat în cazul în care e vorba de efecte extrateritoriale și v-am prezentat cazul Yahoo, care, bineînțeles, ar duce la aplicarea unui stat membru Uh, la o situație care este doar parțial localizată pe uh, teritoriul unui stat terț. În plus de acesta, după părerea mea, trebuie să ne punem întrebări în ceea ce privește sfera de aplicare teritorială a competențelor Uniunii Europene pentru a putea adopta printr-un regulament al Uniunii, eventual regulamentul Roma 2, anumite prevederi de drept internațional privat care se induc anumite situații juridice ce nu s-ar putea localiza în întregime pe teritoriul unuia sau a două sau mai multe state membre. Deci ne-am regăsit într-o situație în care regulamentul Roma 2 nu s-ar putea fi uh, aplicat decât în parte, pentru că faptele nu sunt localizate decât în parte pe teritoriul Uniunii Europene. Apoi, a doua categorie de dificultăți, dificultățile endogene. În afară de dificultățile prezentate de domnul Wagner, în ceea ce privește declarația care figurează la, în tratatul la Amsterdam și care ne-a fost prezentată, mie mi se pare că ar trebui, de asemenea, să analizăm legătura care există între o prevedere care să fie integrată în Roma 2 în ceea ce privește contradicția între diferite legislații, uh, care ar putea rezulta din aplicarea legii necontractuale în cazul de defăimare, pe de o parte, și pe de altă parte, prevederi care sunt prevăzute în dreptul derivat. Un exemplu care mie îmi vine imediat în minte este acela al uh, instaurării unei, adevărat, unei adevărate reguli de conflict care ar putea fi introdusă în regulamentul Roma 2 în directiva, spre exemplu, Televiziune fără frontieră, care a fost modificată în 2007 și care prevede aplicarea legislației a ă, statului unde programul acela de radiodifuziune ă, audiovizuală ă, este stabilit teritorial. În momentul în care există o problemă de defăimare prin intermediul unui canal audiovizual, oare nu am putea să uh, Uh, aplicăm acest lucru și la directiva pentru uh, uh, televiziunea prin cablu și prin satelit. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc foarte mult! A fost foarte interesant faptul că ați avocat în mod orizontal mai multe din directivele noastre. Poate că acum am putea să-i dăm cuvântul ultimului orator și expert care vine dintr-o perspectivă oarecum diferită, domnul Dotromer, care este jurnalist la ziarul Liberation. Je vais aussi m'exprimer en, en français. Je signale pour ceux qui ont besoin des... Mă voi exprima în limba franceză de aceea cei care au nevoie de căști, vă rog, e momentul. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că m-ați invitat să iau cuvântul. Drept să vă spun, sunt cam stresat să iau cuvântul după atâția profesori de drept, profesori extrem de cafilificați și mă simt așa foarte mic și insignifiant. Poate că mă vor critica cu atât mai mult cu cât eu sunt un fost student în drept și specializat în drept internațional privat. Uh, acest subiect l-am urmărit îndeaproape în calitatea mea de jurnalist și am scris câteva articole în ceea ce privește Roma 2 și problemele în materie de defăimare în 2005, în 2006. Deci e un subiect care mă interesează în mod particular, bineînțeles, tocmai pentru că uh, sunt jurnalist, libertatea presei este un element important și din când în când sunt și victima prevederilor franceze în materie de defăimare. Pentru că unele din, unul dintre elementele cele mai ciudate uh, din legislația franceză este că dreptul la protecția vieții penale ține de, eh, vieții private ține de legea penală. E destul de ciudat să fii condamnat de un tribunal penal și această condamnare se înscrie în cazierul judiciar. Acest lucru mi s-a întâmplat de altfel odată și pot să vă spun că e un adevărat traumatism pentru un jurnalist care în fond consideră că și-a făcut munca doar. Câteva observații, după părerea mea, fundamentale. Dumneavoastră, cei care sunteți legiuitori, Uh, eu consider că de multe ori în aceste dosare avem o gândire în sine pentru, pentru frumusețea gândirii, însă uităm, pierdem din vedere realitatea terenului. Prima mea constatare, care este, cred eu, fundamentală și despre care a vorbit deja domnul erm- uh, Eiman, adevărul este că uh, Mass media de astăzi sunt dematerializate. În 10 ani de zile, situația mass media s-a schimbat în mod radical, și anume că hârtia dispare. Ceea ce înseamnă că în momentul în care eu scriu un articol, nu-l mai scriu în principal pentru un format hârtie, un ziar care va fi vândut doar în Franța și eventual în câteva locuri turistice, eu știu, în Grecia, ci scriu acest articol pentru ansamblul planetei. Spre exemplu, acum câteva zile am primit un telefon de la un coleg polonez care lucrează pentru un ziar polonez foarte important, care mi-a spus în engleză am luat cunoștință de uh, articolul tău cu privire la uh, Lady Ashton. Păi nu știam că tu citești în limba franceză, i-am spus. Și la care mi-a răspuns că, a, nu, dar articolul a fost tradus în poloneză, iar eu nu eram la curent de asta. Și deodată m-am stresat, pentru că, într adevăr vă imaginați, astăzi, uh, în ziua de astăzi, haideți să imaginăm că eu aș fi defăimat-o pe doamna Ashton. Că doamna Ashton ia cunoștință de acest articol, să zic eu, în cazul cel mai bun în Polonia, în cazul cel mai rău în Zimbabwe. Și atunci ne se pune întrebarea, care este judecătorul competent, care este legislația aplicabilă? Ceea ce înseamnă concret că în ziua de astăzi, jurnalistul care scrie un articol, nu numai că trebuie să cunoască cadrul legislativ legal în care a uh, intervenit înainte de dematerializarea informației, ci în plus de aceasta, eu, în calitate de jurnalist, astăzi trebuie să știu care este cadrul legal în cel puțin 27 de state membre. Exemplu, am scris uh, acum câteva vreme un document cu un articol cu privire la Dominic Strauss-Kahn și el a citit acest articol în Washington. E director al FMI și ar putea să mă uh, da în judecată pentru defăimare. În Uh, Statele Unite. Deci, această legislație este absolut fundamentală și noastră, în calitate de legiuitor, trebuie să fiți conștienți de acest lucru. Nu mai există un spațiu limitat căruia îi de- destinăm aceste articole. Un articol scris astăzi, unul pe lună pe care îl scriu astăzi pe blogul meu, este imediat difuzat pe întreaga planetă. Din fericire, limba mea maternă e o limbă pe cale de dispariție, franceza, ceea ce, bineînțeles, îmi limitează posibilitățile de uh, a fi tras în, uh, la răspundere în fața justiției, pentru că din ce în ce mai puțină lume uh, vorbește franceza. Dar trebuie totuși să aveți în vedere un element. Acest sector al mass media, al presei, al democrației, se află în pericol. Sănătatea economică a mass media este extrem de fragilă. Ziarele dispar. S-a văzut acest lucru de altfel și în Statele Unite, o țară în care de altfel ziarele se vând bine. Au închis uh, și au pus capăt activității. Ziarele sunt bolnave în Franța, în Germania, peste tot. Adinar l-am ascultat pe avocatul britanic care vorbea despre 220.000 de livre sterling. Dacă e să condamnați ziarul Liberation la o astfel de amendă, atunci noi dăm faliment. Disparem din, din circulație. Deci, astăzi, judecătorul are puterea într-un astfel de dosar de defăimare de a ucide un ziar, de a-l elimina pur și simplu. În momentul în care veți analiza aceste chestiuni de defăimare, va trebui să analizați și acest aspect. Un alt punct. Pentru cine este făcută legea? Și iată un punct fundamental. În 2005, în 2006, și asta nu e valabil doar pentru Parlamentul European, ci pentru ansamblul statelor membre, S-a vorbit despre victimă. Este foarte interesant, pentru că legislația astăzi este făcută din ce în ce mai mult pentru victimă, biata victimă care trebuie protejată împotriva celor răi. Dar e destul de amuzant, pentru că eu, în calitate de jurnalist, uh, ca un fel de reprezentant al democrației, a libertății presei, să fiu considerat la un moment dat ca un fel de. Uh, să fiu în categoria celor răi care are drept scop defăimarea celor Uh, neajutorați celor slabi, cea a victimelor. Această victimizare a legislației curentă de altfel în Franța, pentru că nu ne mai gândim la uh, consecința socială a legii, Uh, bine, eu îmi pun întrebarea. Oare, într-adevăr, astfel vom reuși să protejăm victima? Da, e bine să te gândești la victimă. Eu sunt de acord că victima trebuie protejată, dar trebuie să ne gândim și la echilibrul economic. Legea trebuie să respecte și libertatea presiei, care e un drept fundamental, trebuie să respecte democrația. Deci, în numele acestei victime, nu trebuie să dezorganizăm ansamblul societății noastre, având astfel legi uh, neadecvate, se ad- în momentul în care se adoptă o lege, dumneavoastră trebuie să țineți seama de ansamblul acestor elemente. Și în 2005-2006, ceea ce eu am constatat, mai puțin la Parlament decât la Consiliu, e faptul că nu s-a ținut seama de ansamblul acestor elemente. Singurul lucru pe care l-am auzit la Consiliul de Ministri în 2005-2006 a fost victima, victima, victima, victima trebuie să fie protejată. Și nu e ca din întâmplare. Guvernul italian e cel care a strigat cel mai tare să salvăm victima. Probabil că prietenul nostru, domnul Berlusconi, se simțea persecutat de către jurnaliști. Acum, eu, în calitatea mea de jurnalist care își practică meseria fiecare zi și care exercită această libertate de exprimare, ce mi-aș dori? Eu mi-aș dori o armonizare a dreptului material. Nimic mai complicat decât asta. Să nu mai, nu mai există frontiere. Și atunci vă rog, vă rog frumos, haideți să ieșim din această idee de conflicte între legislații care, bineînțeles, sunt o bucurie și o fericire pentru câțiva erudiți și câțiva, câțiva juriști. O armonizare s-a făcut pentru mașini. De ce să nu se facă și pentru defăimare? Eu nu înțeleg de ce nu se poate face acest lucru, cu atât mai mult cu cât sectorul nostru economic trebuie să se dezvolte pe baze sigure, pe baze solide. Deci, de câte ori vorbesc de o armonizare a dreptului material, editorii îmi spun întotdeauna, oh, nu, nu, nu uita că există și principiul de subsidiaritate, fiecare stat membru are uh, specificitățile ei și așa mai departe. Știți că înainte, în Franța se fabricau mașinile Farjon, era o specificitate națională și iată că astăzi nu mai există. După părerea mea, situația de astăzi este situația cea mai proastă. O combinație între Bruxelles 1 și Roma 2 care nu ține seama de defăimare. De ce? De ce cred acest lucru? Eu, fost jurist de drept internațional privat, știu foarte bine că judecătorul va aplica cât mai poate, cât mai bine posibil legea care, pe care o are la dispoziție. Judecătorul trebuie să aplice legea pe care o are la dispoziție. O lege străină pe care judecătorul nu o cunoaște e ca și cum i s-ar cere să vorbească chineza. Nu știe contextul, nu știe jurisprudența, uh, descoperă doar o parte, însă nu totalitatea. Și deci e o lege pe care nu vă, o va aplica foarte bine. Spre exemplu, un judecător din Lituania care ar trebui să aplice dreptul, legislația din Franța, vă dați seama ce se va întâmpla? Eu aș prefera ca judecătorul din Lituania să aplice legislația din Lituania, eu voi avea un avocat din Lituania și astfel toată lumea e fericită. Deci, aplicarea unui, unei legislații străine... Pf, nu știu dacă mi se pare cea mai bună soluție. Bineînțeles, asta în ipoteza în care aș avea bani suficienți ca să-mi plătesc un avocat din Lituania. Bun. Din punctul meu de vedere, și cred că ansamblul jurnaliștilor și a editorilor ar fi de acord cu mine, este ca legea aplicabilă să fie întotdeauna legea a, uh, teritoriului unde se difuzează uh, articolul sau ziarul sau publicația respectivă. E opțiunea care exista în 2005-2006. Ar fi o garanție și anume că noi, jurnaliștii, acționăm în cadrul nostru național. Știm care sunt limitele puterii noastre sau a dreptului nostru de a scrie, de a publica. Deci soluția cea mai puțin proastă, nu cea mai bună, cea mai puțin proastă, este să ne întoarcem la amendamentele propuse la momentul respectiv. Eu pledez în favoarea unei armonizări a dreptului material. Eu știu că acest lucru nu e un subiect care e la modă, întotdeauna se spune nu, nu, nu, nu, principiul de subsidiaritate e cel mai important. Dar e păcat, păcat. Ar trebui să ne întoarcem la uh, acele valori mărețe ale Uniunii Europene, piața unică, uh, Uh, piața unică pentru mărfuri, pentru uh, o grămadă de alte aspecte, haideți să avem și o piață unică pentru legislație în materie de defăimare. Mulțumesc, spune doamna președinte, și vă mulțumesc pentru pasiune. Iată că ajungem la finalul prezentărilor din partea experților. Iată că acum avem posibilitatea de a adresa întrebări. Eventual, mai întâi, Uh, membrii dacă aveți vreo întrebare. Eu am întrebări, dar aș uh, fi vrut mai întâi să dau cuvântul membrilor din sală. Ja, ich habe eine... O întrebare adresată domnului Bennett, care a spus că ar fi foarte dificil să uh, creezi șanse pentru stabilirea un, sumei în legătură cu daunele morale. Nu cunosc decât jurisprudența din Germania, dar cred că lucrurile nu sunt foarte diferite uh, în Marea Britanie. Dacă mă gândesc la cazurile uh, legate de atacurile la adresa lui uh, Caroline de Monaco, presa bulevardieră are posibilitatea să-și crească tirajul când lansează asemenea atacuri. Deci eh, noi ar trebui să vedem care a fost tirajul atunci când nu a apărut asemenea articole, cum a crescut tirajul când s-au publicat asemenea articole și dacă a crescut masiv tirajul, atunci poți eh, și să calculezi eh, cât exemplare în plus au fost vândute, care a fost profitul pe care ziarul a făcut și în momentul în care se calculează uh, nivelul daunelor morale uh, să ține seama de aceste aspecte. Cred că în uh, ce privește sumele pentru daune morale, cred că am putea să obținem o formulă armonizată de calcul mm, construită din uh, diverse elemente. Thank you very much. Vă mulțumesc. Poate mm, adaug și eu întrebări suplimentare. Câteva dintre ele sunt pentru vorbitori individuali și altele sunt generale. În primul rând, aș dori să întreb pe domnul Bennett de ce crede că jurisdicția din Anglia și țara Garilor a fost numită și anume că atrage mai multe procese. Aș dori să știu exact de ce credeți că se întâmplă acest lucru și știu că există o controversă dacă se întâmplă așa sau nu, dar care este, după părerea dumneavoastră, motivul? Pentru domnul Helner, Este interesant că dumneavoastră credeți că poziția suedeză nu s-a schimbat. Însă unul dintre lucrurile care mă intrigă este că în această nouă epocă a internetului, dacă cineva scrie pe un blog și el este și jurnalist și editor, ce se întâmplă în acest caz? În mod clar, eh, scriitorul trebuie să fie Uh, responsabil. Nu văd cum acest jurnalist, așa, ca să zicem așa, poate să scape de responsabilitate. Aș întreba cum rezolvă sistemul suedez această dilemă. După aceea, mi se pare destul de clar că există o problem, problemă majoră din cauza diferențelor din sistemele noastre legale. Și am auzit ceea ce a spus ultimul vorbitor, că poate singura modalitate să ieșim din această dificultate este să avem un instrument de tip orizontal. Acest lucru se poate face cu televiziunea fără, front, fără frontiere și de ce nu am încercat să obținem un asemenea rezultat aici? Este dificil Însă dacă fiecare dintre statele europene are un punct de plecare Convenția Europeană a Drepturilor Omului, avem aici ceva care ne unește și care ar trebui să reprezinte un punct de la care să putem porni. M-a interesat care este părerea dumneavoastră în legătură cu această convenție ca punct de plecare pentru a ajunge la un instrument orizontal. Uh, sunt, am o părere, este o idee naivă sau există o posibilitate acolo? In regard to the first point raised, the... În legătură cu primul punct, armonizarea uh, despăgubirilor, aceasta este o problemă principală, pentru că principiile sunt atât de diferite. Din perspectiva britanică, ar exista o posibilitate de armonizare, de exemplu, despăgubirea maximă, pentru că maximul a fost stabilit la 220.000 de lire sterline, însă este vorba de un concept elastic. Nimeni nu poate să măsoare dacă această sumă este meritate sau nu. Însă a fost considerată uh, o sumă standard pentru că este uh, suma acordată unei persoane care a suferit fizic. Pe de altă parte, după cum a, a uh, subliniat un deputat, nu se poate să, ca calomnia să aibă un preț foarte scăzut. Însă, pe de altă parte, nu poți să îl defăimezi pe cineva și să-i încalci viața privată doar pentru a crește circulația unui ziar sau veniturile din publicitate pentru uh, un canal. Este destul de greu să stabilești nivelul uh, despăgubirilor pe, pe o asemenea bază. Nu știu dacă sunteți uh, uh, la curent de cazul familiei McCann, care a fost acuzată că și-ar fi, acuza, că și-ar fi ucis fica. Și acest lucru a fost făcut pentru că de fiecare dată când apăreau titluri de acest fel, uh, distribuția ziarului creștea semnificativ. De ce li se pare altora jurisdicția engleză atrăgătoare? Dacă îmi permiteți, aș putea să spun că există primejdia că uh, jurisdicția engleză este puțin este atrăgătoare, este din cauza că mass media o face să pară atât de atrăgătoare. Nu știu exact care sunt despăgubirile acordate în alte state, însă pentru mulți 220.000 de lire sterline reprezintă o sumă substanțială. Și cu cât mai mare suma posibilă, cu atât mai atrăgătoare. Însă, după cum v-am spus, această sumă uh, nu s-a atins aproape niciodată. Uh, s-a atins doar în câteva cazuri pe care le cunosc, în care unii lucrători sociali au fost acuzați uh, uh, că sunt pedofili și au trebuit să își ascundă în final identitatea. Însă, dacă se acordă despăgubiri, de obicei suma este mult mai scăzută. Din punct de vedere tradițional, această jurisdicție a fost mai atrăgătoare pentru că este mai greu să dovedești o calomnie și de asemenea, dar cazul în care un reclamant străin cere anumite despăgubiri în legătură cu un ziar străin, se, ad, da, se acordă despăgubiri doar după o considerare foarte profundă a cazului. Însă nu contează cantitatea, ci calitatea făimării. Dacă cineva publică cineva despre tine uh, care, care o informație care spune că ești necinstit și ca urmare a acestei informații îți pierzi locul de muncă, acest lucru poate fi mai important decât o informație publicată într-un tabloid. După experiența mea, nu există un influx de uh, reclamanți străini în uh, tribunalele engleze și acest uh, uh, această idee a atacurilor eh, din partea Americii asupra sistemului englez, eh, acest lucru nu este eh, fondat și nu ține cont de echilibrul care încearcă să fie găsit în Europa între articolul 8 și articolul 10. Well, <clears throat> try to address... Voi încerca să răspund la două dintre întrebările puse. Una s-a referit la blogurile și la da, bloguri și cum sunt acestea văzute în dreptul suedez. Dacă un blogger este responsabil și, adevăr, și răspunsul este da. Dacă își înregistrează site-ul internet și privește, primește protecție constituțională, persoana care deține site-ul respectiv își asumă responsabilitatea, din câte știu eu, acest lucru este destul de rar. Nu știu dacă acest lucru se aplică și unor site-uri de agregare a blogurilor, cum ar fi Newsmill, dar un blogger uh, obișnuit nu poate să scape de acuze, dar are posibilitatea să dar există o posibilitate dacă găsește pe altcineva să uh, își asume vina pentru el, însă cred că un blogger obișnuit nu poate de obicei găsi pe altcineva. În legătură cu armonizarea legislației, am înțeles că, am înțeles că întrebarea era dacă cumva este naiv să se armonizeze legislația substanțială. Cu tot respectul, da, mi se pare o idee naivă. În primul rând, pentru că ceea ce face Convenția Europeană este că acordă doar un cadru extern în care uh, statele pot să se poziționeze și să facă echilibrul între articolul 8 și 10 există o marjă destul de mare pentru statele membre și există diferențe majore în uh, direcția în care se înclină balanța. Eu nu sunt politician, însă am lucrat cu politicienii și știu câte ceva despre politica suedeză și vă pot asigura că dacă ați fi un politician în Suedia și dacă nu ați vrea să ieșiți din politică, aceasta ar fi o propunere foarte bună, pentru că ar fi imposibil să se ajungă la un asemenea acord. Vă mulțumesc. În legătură cu ultimul subiect, aș avea o opinie ușor divergentă. Cred că prin jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului suntem pe cale să uniformizăm legislația privind atacurile la viața privată a persoane. Există un caz în Germania, speța uh, se numește Caroline de Hanovra, dar este vorba de fapt despre Carolina de Monaco, în care uh, s-a încercat încă să se găsească o soluție între protecția drepturilor private și uh, libertatea presei uh, pe uh, planul federal în Germania, pentru că era vorba despre un atac calomnios ilustrat, un reportaj ilustrat cu fotografii, nu i s-a dat satisfacție până la urmă de către Curtea Federală și s-a ajuns la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în care i s-a dat satisfacție și acest jurisprudență, într-un fel, creează deja un cadru larg pentru a se lua decizii de viitoare. Și în ce privește statele membre care nu au un drept constituțional, Austria este un asemenea caz. Există multe uh, hotărâri pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în ce privește libertatea de expresie a mass media, pe de o parte, și protejarea persoanei, pe de altă parte. Și s-a spus la un moment dat că dacă noi încercăm să codificăm ceva și după aceea supunem ceea ce am reglementat unui îndelung proces de verificare în practică, aș spune dacă 20-30 de ani lucrurile vor continua în linia asta, poate ne vom apropia de ideea dumneavoastră de armonizare. Întrebarea este dacă nu e cazul să dinamizăm puțin acest proces ei bine, aici însă trebuie să ne gândim câte diferențe dorim să mai păstrăm în Europa. Cazul Yahoo din Franța a demonstrat că democrațiile operează foarte diferit cu uh, un caz de același tip tot ce ține de național-socialism și de holocaust ar fi în, în Germania o materie extrem de sensibilă cu care nu se poate glumi. Alte țări însă care nu au același trecut istoric ca și noi s-ar putea să aibă o viziune ușor diferită. Întrebarea este, ne dorim până la urmă uniformizarea acestor abordări sau dorim să mai lăsăm statelor naționale o anume libertate de operare cu diferențe legislative? Eu cred că pe termen lung ar trebui să lăsăm procesul să decurgă în aceeași modalitate ca până acum, să lăsăm Curtea Europeană pentru Drepturile Omului prin jurisprudență, prin hotările pronunțate, să acționeze în sensul unei treptate armonizări. O ultimă observație în legătură cu internetul. Este foarte corect că internetul constituie o provocare deosebită care probabil uh, va uh, crește, uh, va spori în perioada următoare în defavoarea presei scrise. Dar în ce privește protejarea pe care acest mediu îl oferă, Există și aici diferențe. Există deja niște tehnici de filtrare care se folosesc pentru a împiedica propagarea pornografiei, pedofiliei prin internet, aceste filtre pot fi dezvoltate și în uh, alt sens. Eu cred că nu trebuie să fim foarte fataliști, să spunem că uh, ne aflăm uh, toți pe aceeași planetă și ori găsim rezolvări planetare, ori uh, nu putem rezolva lucrurile. Nu, eu cred că și statele membre uh, pot găsi ele însele soluție care poate, fi cons- con- poate constitui o formulă fericită și să lăsăm doar pe termen lung uh, să se ajungă la o armonizare. Iar în legătură cu întrebarea dumneavoastră, de ce instanțele britanice atrag practic atâtea procese. Eu cred că uh, în uh, Germania uh, nu uh, nu trebuie să dovedești că ai fost prejudiciat, uh, cel puțin așa se spune, că în Marea Britanie nu trebuie să dovedești cât de mare a fost prejudiciu pentru a putea ridica o pretenție la daune morale. Je vais intervenir brièvement pour répondre à Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să intervin pe scurt pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră. Un răspuns a fost deja dat de către oratorii precedenți. În ceea ce privește nivelul orizontal al armonizării, eu sunt de părere că nu trebuie să uităm un lucru. Anumite state membre, printre care și Franța, au pentru acest concept de defăimare sancțiuni de tip penal. Și dacă se introduce o, de, o armonizare la nivelul Uniunii Europene în acest domeniu, atunci sancțiunile nu vor putea fi decât civile. Și deci am avea un domeniu armonizat, dacă acest lucru se poate face în momentul de față în Uniunea Europeană, dar îl vom avea armonizat doar pe aspectele civile și nu pe aspectele uh, penale. Deci, o diferențiere încă va exista. Apoi, în momentul în care m-am referit din nou la directiva Televiziune fără frontiere, așa cum a fost ea formulată în 2007, aș spune că această directivă pune în aplicare principiul de origine. Însă acest principiu de origine nu se referă decât la uh, chestiuni administrative de autorizare. Nu știu dacă acesta ar putea, semni, se, ar putea servi drept bază, drept temei și pentru acest uh, dosar de defăimare și uh, atacuri la viața privată. Pentru că aici ne aflăm într-un drept de uh, um, public, e vorba de autorizații administrative, de aspecte tehnice și așa mai departe. Nu e vorba neapărat de drept material. Și chiar dacă reținem acest principiu al factorului generator, ce facem în momentul în care factorul generator este localizat în mai multe state. Nu vom putea să găsim o soluție gata făcută și nu vom putea împiedica nici faptul că legea definită ca fiind aplicabilă să fie diferit interpretată sau să fie considerată ca fiind neconformă într-un anumit stat membru cu prevederile constituționale, chiar dacă s-ar obține o uh, armonizare prin intermediul unei sentințe judecătorești din partea Curții de Justiție Europene. Și apoi, dacă îmi dați voie, pentru a încheia, aș adăuga faptul că uh, Ideea de a menține locul factorului generator ca fiind criteriul aplica, uh, pentru a determina care este legislația de aplicabilă, ce facem noi uh, în momentul în care regulamentul va, adopt, va fi adoptat în acest sens și anume o daună un factor generator. Dar dacă acest lucru se întâmplă în Statele Unite, nu știu dacă acest regulament ar putea fi aplicabil. Și iată că ne aflăm într-un cadru internațional uh, care necesită aplicarea unor prevedere ale dreptului internațional. Deci vedeți că aici e un punct de vedere pe care Curtea de Justiție va trebui la un moment dat să îl uh, clarifice când va avea ocazia. Iată deci cele câteva observații pe care vreau să le fac. Mulțumesc, doamna președinte. Faptul că nu avem un cadru juridic stabil, stabil reprezintă o, o, o problemă pentru mass media dacă, ce să vă spun, mass media, mai ales din presa scrisă, e ca și trapezistul de la circ. A dat drumul la primul trapez, dar încă nu a prins cel de-al doilea trapez. Și deci există riscul de a cădea. În situația de față, faptul că nu există un sistem stabil pentru mass media scrisă pentru internet, așa cum spuneau colegii precedenți, și uh, faptul că nu reușim să facem acest lucru pentru presa scrisă, deși s-a reușit acest lucru pentru televiziune, e bine, e o problemă, mai ales în cazuri de defăimare. Apoi, în ceea ce privește observațiile făcute de uh, colegul suedez, observațiile acestea, cred că le-am auzit de 20 de ani de zile încoace, sub asupra tuturor elementelor. Uh, o specificitate culturală, haideți să nu schimbăm nimic, mai bine haideți să coordonăm decât să amornizăm. Am auzit asta în toate domeniile. Mi-aduc aminte că în 83-84 am uh, urmărit uh, nașterea acordului Sarbru, care a devenit spațiu Schengen și care a devenit astăzi un, un spațiu de liberă circulație. Deja încă pe atunci mi se spunea acest lucru. Francezii îmi spuneau, da, nu vă imaginați totuși că o să dăm voie anumitor ofițeri din poliția uh, germană să vină să bată uh, la ușă la Strasburg și să ceară posibilitatea de a percheziționa? Nu, asta mi se spune pe vremuri, dar vedem că astăzi cooperarea polițienească este o realitate. Deci această rezistență care mai există nu mă uimește, pentru că toată lumea vrea să-și păstreze bucățica lui de competență. Și toată lumea are anumite obiecții în ceea ce privește armonizarea juridică, dar e ca și în domeniul diplomației, e ultima bucățică de grădină rezervată. Însă nu vă să nu fiți destabilizați de astfel de considerente tehnice. Dacă aș fi în locul lor și eu aș căuta uh, astfel de argumente. Eu știu că am fost avocat și am avut ocazia să fac acest lucru. Întotdeauna e posibil să găsești argumente. Însă, într-un domeniu care nu e chiar atât de delicat, pentru că se referă la Caroline de Monaco, în principal, nu? Dar e un domeniu în care am putea să înregistrăm progrese în ceea ce privește armonizarea juridică în Europa. Să nu uităm acest lucru. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Am avut o după amiază extrem de interesantă. Vă mulțumesc tuturor oratorilor pentru sugestiile și ideile dumneavoastră. Bineînțeles, nu ne vom pripi. Nu avem niciun termen clar stabilit pentru a avea o legislație gata făcută până la data respectivă. Vom analiza aceste elemente și vom vedea cu multă atenție dacă există vreo posibilitate de a rezolva toate aceste dificultăți. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much.